So, ladies and gentlemen, are we ready to begin our... Doamnelor și domnilor, credeți că suntem gata să începem ședința de după amiază? Sper că da. Următorul punct de pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu domnul Peter Melby de la ESPON, Este vorba despre promovarea um, dimensiunii europene prin observarea dezvoltării și coeziunii teritoriale. Este vorba despre diferite scenarii ce trebuie dezvoltate pentru 2050, în așa fel încât ai ajuta pe decidenții politici să ia decizii în acele domenii care vor avea un impact pe termen lung asupra Europei. Astăzi vom discuta despre rezultatele activității ESPON. Îi voi da cuvântul domnului Melbi pentru prezentarea dumnealui, după care vom avea ocazia unui schimb de opinii și sper că domnul Melbi ne va răspunde la întrebări. Domnule Melbi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc Comisiei pentru invitația lansată pentru a vă informa în privința acestui studiu interesant din punctul meu de vedere și asupra rezultatelor unui uh, proiect dificil, aș spune eu, pentru că este greu să răspunzi acestei provocări de a face Uh, previziuni și scenarii pe termen foarte lung și chiar să ajungi la a prezenta o viziune potențială um, pentru următorii câțiva zeci de ani. Cu toată lumea este interesată de viitorul strategic al teritoriului european. Cred că acest subiect vă va interesa. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a vă oferi uh, Uh, câteva elemente în privința ele rezultatelor cheie ale studiului nostru. În primul rând, haideți să vedem cum au început lucrurile toate țările care se află la baza programului ESPON 2030, cu alte cuvinte 31 de țări, la vremea aceea, Croația nu făcea încă parte din Uniunea Europeană, au cerut acest studiu. S-a cerut să privim spre viitor și să creăm diferite scenarii, pentru că era clar că Europa se confruntă cu uh, provocări uh, serioase și acest lucru chiar înainte de criza refugiaților. Multe dintre aceste provocări au un impact foarte serios asupra uh, configurației teritoriale, asupra schimbărilor la nivel teritorial și asupra echilibrelor la nivel european. Ni s-a cerut să facem o perspectivă de termen lung, un cadru de referință pentru dezvoltare și care să poată fi folosit ideal vorbind de decidenții europeni, dar și la nivelul uh, diferitelor sectoare. Evident, atunci când uh, faci astfel de studii pe long, de termen lung, trebuie să uh, fii conștient că e nevoie să creezi un plan de acțiune, o cale, o serie de recomandări în privința deciziilor politice. Deci și acestea au fost elemente care au trebuit luate în calcul în proiectul nostru. Am dus la bun sfârșit proiectul nostru și voi încerca să vă transmit mesajele cheie ale acestuia. întreaga reflexie pe, termen, pe marginea viitorului teritoriu, teritorial european s-a bucurat de interesul statelor membre. V-am spus că pe 26 și 27 noiembrie va avea loc reuniunea ministerială informală la Luxemburg, sub președinție luxemburgheză. Și din faza pregătitoare am putut vedea că din ce în ce mai multe state cer să se Uh, ajungă cu adevărat la conturarea unei viziuni, o viziune politică. Ori o astfel de viziune trebuie să se clădească pe dialog și participare. Și uh, vom vedea uh, cât de departe vor ajunge concluziile acestei reuniuni ministeriale informale. Însă Vroiam să vă spun din capul locului că am ales în mod deliberat um, o metodologie de planificare clasică. Am încercat să ilustrez aici această metodologie și uh, modul în care s-a ajuns la scenarii prin intermediul uh, planului nostru. Deci, înainte de toate, am vrut să vedem care este situația din prezent Uh, baza pe care să se clădească scenariul. Deci, în primul rând, uh, am putea pleca de la premisa că nu se schimbă nimic. Aceasta ar fi linia de referință, să spunem, pentru întregul proiect. Au apărut, deci, trei uh, alternative teritoriale. Precum am spus, este vorba despre scenarii teritoriale. E vorba, deci, despre uh, scenarii posibile care s-ar putea clădi pe investiții, pe decizii politice și care să ducă la o mm, structură a teritoriului european. Voi ilustra de altfel această idee pentru a înțelege mai bine. În primul rând e vorba de promovarea zonelor metropolitane. Poate v-ați uh, implicat în, poate ați citit uh, studiile de la OCDE în privința aglomerărilor urbane. Am încercat, se pot promova rețelele de orașe și, în fine, ultimul, ideea de a promova uh, orașele mici și mijlocii și zonele rurale. din această imagine puteți uh, vedea că seamănă cu un zmeu. Ori acest zmeu uh, poate să se miște în uh, direcția vântului, să spun așa, fie către zonele metropolitane, fie către zonele rurale și așa mai departe. Odată ce ai viziunea, trebuie să o însoțești cu o serie de pași, de decizii politice și așa mai departe, ce trebuie întreprinse pentru a ajunge la această viziune. Acum, haideți să vedem fiecare dintre aceste scenarii în parte, aceste scenarii teritoriale. Nu, înainte de toate, scenariul de bază. Permiteți-mi să vă dau câteva informații suplimentare. Uh, echipa noastră este una multinațională. Printre membrii echipei se numără uh, specialiști în econometrie și modelare. Și am uh, introdus o serie de elemente cantitative în studiul nostru cu, precum spuneam, cu mixul de politici actual, PIB-ul anual s-ar ajunge la 1,80, ar ajunge la 1,89%. Dar la nivelul teritoriilor însă 44 de regiuni uh, s-ar afla sub pragul de 1% creștere economică până în 2030. Deci, încă o dată, situația este una dezechilibrată. Dacă ar fi să rămânem pe scenariul de bază. Primul dintre scenarii se, se pleacă de la mai multe premise N-am vreme să intru în amănunte, însă elementul de bază, elementele de bază sunt următoarele. Am încercat să subliniem modul în care se fac investițiile și în care se sprijină dezvoltarea teritorială, modul în care se iau deciziile politice uh, și investiții în cele 76 de uh, zone de creștere economică metropolitane din Europa. Acestea vor fi promovate Uh, cu o cercetare, dezvoltare de nivel înalt, cu infrastructură, cu rețele de infrastructură de mm, distanță și cu uh, zone economice transnaționale integrate. În baza acestui uh, scenariu am avea o amprentă teritorială, așa cum apare pe graficul din stânga. Acesta ar fi rezultatul dacă am încercat să abordăm viitorul bazându-ne pe metropole. Deci impactul ar, fi, ar arăta cam așa. Cel de-al doilea scenariu este cel care vizează uh, rețelele uh, de orașe și promovarea acestora, investițiile și promovarea ar viza 261 de orașe și ar crea încă o dată o amprentă teritorială care este ceva mai echilibrată, uh, care acoperă mai mult din teritoriul european. Cel de-al treilea scenariu este cel care vizează orașele mici și mijlo mijlocii și zonele rurale. E vorba despre un pas suplimentar în direcția descentralizării. Ar fi foarte interesant să vedem care sunt diferențele între cele trei scenarii. Am stabilit două perspective de timp în uh, programul inițial, 2030 și 2050. În ceea ce privește 2030, am vrut să facem o modelare și prin comparația celor trei scenarii reiese că Scenariul care vizează zonele metropolitane și cele care vizează rețelele de orașe ajung la un nivel quasi similar de dezvoltare economică, pe când cel de-al treilea scenariu ajunge la o dezvoltare economică un pic mai mică. Coeziunea și Ceea ce nu reiese din hartă este că în această perioadă de timp coezia, coeziunea nu va avea foarte mult de, mă rog, nu va suferi schimbări foarte mari. În ceea ce privește orizontul de timp 2050, creșterea economică europeană nu este afectată în mod însemnat de promovarea oricăruia dintre cele trei uh, scenarii teritoriale. Cu alte cuvinte, se poate spune că avem o marjă de manevră foarte mare. Mă rog, decidenții politici au o marjă de manevră foarte mare pentru că competitivitatea Europei și creșterea economică la nivel european nu vor avea de suferit, indiferent de uh, cel, scenariul um, care va fi ales. Key messages. Acesta este mesajul cheie al proiectului. Deci există posibilitatea și aceasta chiar uh, provoacă, într-un fel, uh, felul în care mai multe studii au uh, subliniat deja felul în care aglomerările, aglomerările metropolitane devin jucători cheie pentru Europa. Acest lucru este adevărat, dar poate să nu fie în funcție de modificările care apar. putem spune că dacă suntem mai puțin feni cu această abordare, practic obținem același tip de creștere economică în Europa. Există deci posibilitatea unei evoluții și vom încerca să vă arătăm cu următoarele diapozitive în ce constă această evoluție. E vorba de o concentrare evoluționară în Europa și vă puteți gândi, fără să afectăm creșterea economică, care arată cumva ca această secvență pe care vă arăt acum, către 2030 și 2030 vom asista la dezvoltarea cooperării și a relațiilor dintre Europa și uh, vecinătățile sale. Toate aceste lucruri au dus la crearea unei platforme pentru o viziune creată pe baza acestor trei scenarii. Și aici vă amintesc de zmeul pe care vi l-am arătat mai devreme, Încercăm, de fapt, să spunem că dorim ca Europa să fie mai deschisă și policentrică, în sensul că trebuie să ne asigurăm că Europa nu este, nu rămâne în urmă în dezvoltarea globală și poate fi încă considerată o putere în termeni globali care promovează colaborarea cu zonele învecinate și încurajează concentrarea politicilor și activităților. Iar acest uh, model policentric este acel clasic, dar care vine în sprijinul uh, structurilor care nu au efecte negative sau chiar din potrivă au efecte pozitive asupra dezvoltării prin eliberarea potențialului de dezvoltare. În spatele fiecărui obiectiv există, desigur, mai multe uh, detalii pe care le putem uh, trece revistă, dar nu avem timp acum să facem acest lucru. Există însă orientări politice care pot fi preluate în dezbaterea dumneavoastră E vorba de deschiderea piețelor europene care să contribuie la creșterea eficienței conectării astfel încât uh, bunurile și persoanele să poată fi cu mai multă ușurință transportate în și din Europa. Interconectările rețelei energetice, diversificarea surselor de energie, Aici echilibrul uh, poate fi asigurat prin promovarea uh, zonelor secundare ca zone de creștere în uh, anumite state membre, chiar orașele de dimensiuni reduse aveau creșterile cele mai spectaculoase și asta reprezintă o, încă o oportunitate din punctul nostru de vedere. Sigur că este foarte important să fim atenți la felul în care se dezvoltă orașele, odată prin uh, abordarea aceasta integrată, subliniată și de criza refugiaților, dar și pentru că ele sunt atractive și trebuie să realizăm că următoarele generații s-ar putea să aibă alte idei și alte preferințe în legătură cu orașele de astăzi. Și trebuie să ținem cont de acest lucru pentru proiecțiile în viitor. În acest uh, ultim diapozitiv vreau să vă arăt cum putem să prezentăm uh, viitorul teritorial al Europei. În stânga este ca o țesătură de strategii și planuri pe termen lung disponibile în diverse părți ale Europei. Și avem această imagine destul de diversificată, dar dacă găsim uh, uh, voința politică pentru a lua decizii uh, unificate la nivel continental, atunci am putea avea o hartă, o altă hartă a Europei pe care să o folosim ca referință în multe zone ale politicii europene, nu doar ca reper fizic, ci și în ceea ce privește crearea de uh, uh orașe atractive. Acum, uh, În legătură cu documentele uh, de care vă vorbeam, primul din uh, stânga este cel care furnizează elementele cheie și argumentele care stau la baza cererii pentru această viziune coordonată. iar celelalte vă sunt destinate vouă celor care doriți să știți mai multe despre um, mai multe detalii ale prezentării pe care tocmai v-am făcut-o. Sigur că vă putem oferi mai multe detalii dacă este nevoie. Asta a fost uh, introducerea mea. Sper că v-am stârnit uh, interesul se pare că statele membre, pentru moment, sunt destul de inspirate de această viziune. Mulțumim foarte mult pentru această pre- prezentare. Într-adevăr, avem copii ale documentelor pentru toți membrii Comisiei Regii. Dacă mai avem nevoie, o să facem rost. Mulțumesc, dragi colegi, aveți acum cuvântul pentru întrebări, observații. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc pentru această prezentare care are darul să ne deschidă ochii în ceea ce privește posibilitățile de a face alegeri și de a nu face acele alegeri uh, care ar încălca prea mult uh, agenda urbană. Sperăm ca rezultatul să nu avantajeze o parte a Europei în defavoarea alteia. E adevărat că zonele metropolitane par să fie în frunte pentru moment. Este însă foarte interesant să vedem că această dezbatere uh, este atât de diversă pentru că Europa încă nu are o viziune unică. Statele naționale se ocupă de planificarea urbană. Asta e situația în momentul de față. Dar pentru că suntem la, Comitetul pentru, la Comisia pentru Dezvoltare Regională, am văzut uh, în anii trecuți, pe parcursul crizei, felul în care, se, uh, felul în care evoluează aspectele teritoriale în raport cu economia. În astfel de vremuri, poate că ar fi momentul pentru un echilibru mai bun, un echilibru teritorial în Europa. Dacă ne uităm la obiectivele politicii de coeziune, acestea sunt tocmai de a echilibra continentul, de a ajuta Europa să se integreze în economia globală. Deci da, ne-ați deschis puțin ochii, puteți să ne mai vorbiți despre asta, ceea ce am auzit în, la întâlnirile Consiliului ne face să credem că există un interes crescând pentru aspectele teritoriale. Sigur că ne putem gândi fel, la felul în care acestea se articulează cu celelalte măsuri. Și întrebarea ar putea fi chiar unde putem prezenta sau la ce nivel putem prezenta astfel de viziuni, cum vă puteți populariza ideile prin turnee, prin statele membre sau deci cum uh, putem uh, să întâlnim uh, oameni care sunt într-adevăr informați în legătură cu aceste lucruri? Pentru că aceste informații sunt puțin utilizate în momentul de față. Cum comunicați cu organismele de planificare ale statelor membre? Asta ar fi întrebarea mea. Mulțumim, domnul Albrecht. Da, e foarte interesant uh, și ar trebui să uh, citim acest, această prezentare în cheia viitoarei uh, politici urbane europene. Trei lucruri m-au, mi-au atras atenția. Acele mega orașe și regiuni care nu fac decât să sublinieze rolul orașelor. Foarte interesant. Și așa numitele regiuni, până la urmă, sunt uh, compuse din orașe de dimensiuni medii. Că vreți sau nu, desigur că noi vrem, ne place sau nu, Trebuie să ne uh, concentrăm uh, mai mult pe uh, dezvoltarea acestor mega orașe, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de politici urbane. Problemele Europei se traduc din ce în ce mai mult la nivel european. În ziua de astăzi avem uh, un mare nivel de agregare de date. Nu mai este PIB-ul singurul criteriu. În legătură cu scenariile pe care le-ați prezentat, la prima vedere, cele mai, uh, cel mai fezabil este al doilea, 2B. Al treilea interesant Dar, uh, până la urmă, cel mai interesant pentru viitor este al doilea. Asta sugerează că în viitor nivelul NAT 2 de astăzi și capitalele din NAT 2 reprezintă nivelul cel mai convenabil pentru politicile noastre pe viitor. Aici era vorba de dezbaterea pe care o cunoaștem în legătură cu coeziunea teritorială. E foarte interesant pentru că din acest material se pare că NAS 2 nu este um, nivelul uh, obișnuit cu care suntem familiari, ci nivelul cel mai convenabil Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Doamna Prețe. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, una considerazione, poi una, una domanda. Am întâi o observație și apoi o întrebare. Pentru că e vorba de promovarea orașelor, cred că există un soi de rețea uh, monocentrică în jurul capitalelor, în anumite cazuri, de exemplu în Franța, acest lucru corespunde dezvoltării actuale și viitoare a, a țării mele. Eu știu că, adică eu sunt economistă și știu că dezvoltarea economică Uh, s-a produs în jurul orașului Milano, în țara mea. Milano, de măsura dezvoltării economice italiane, nu, uh, italiane, nu uh, Roma. Acest lucru s-ar putea să nu mai fie de actualitate pe viitor, dar Italia trebuie să știți că are mai multe centre în jurul cărora a fost construită nu știu dacă e valabil acest lucru și în cazul altor țări, poate le cunosc mai puțin, dar dacă ne concentrăm asupra capitalelor, ar fi poate periculos. Pentru că în politica de coeziune trebuie să nu uităm că rolul capitalelor, care concentrează deja o parte importantă din resurse, este acela de a crea resurse în alte zone ale țărilor membre. Deci ar trebui să um, nivelăm aceste disparități și în statele membre, dar și în sânul statelor membre. Diferite scenarii trebuie să prezinte alternative viabile. Dar cu aceste sisteme uh, policentrice de dezvoltare nu trebuie ca totul să fie concentrat în jurul capitalelor. Și apoi, în Europa, suntem în curs de a elabora strategii macro-regionale. Acestea, după părerea mea, corespund unui sistem de reorganizare teritorială europeană care se bazează pe un principiu de jos în sus. zonele de dezvoltare potențială fac obiectul unei alegeri și cred că în cadrul acestui exercițiu trebuie să ținem cont de această abordare, pentru că coeziunea teritorială, așa cum e definită de tratatul de la Lisabona, nu mai ține cont de uh, frontiere, ci se face în mod transfrontalier pe considerente de tradiție, de istorie, de considerente geografice și așa mai departe. În același timp există uh, o vocație istorică și teritorială spre cooperare și în uh, previziunile de dezvoltare există propuneri Uh, care țin cont de acest aspect, aceste aspecte istorice. Cooperarea teritorială este astfel în plină dezvoltare la nivel uh, european. Und die wirklich ausgezeichneten, umfangreichen Unterlagen. Ich habe eine Frage. Mulțumesc. Aș avea o întrebare referitor la metodă și la indicatori pentru scenariile dumneavoastră. Mm, ca indicator principal folosiți PIB-ul uh, sau mergeți mai departe uh, cu alte concepte de uh, indicator pentru evoluțiile socioeconomice pe principiul dincolo de PIB poate chestiuni de sărăcie, de egalitate și așa mai departe. Mă gândesc că mai ales un institut precum ESPON uh, ar putea foarte bine să lucreze la acest uh, punct și asta vreau să vă întreb dacă o faceți. Mulțumesc. Mai dorește cineva să adreseze întrebări? Poate îmi permiteți, uh, nume, ca membru al Comisiei Regii, să adresez o întrebare. Voi vorbi în limba mea maternă, bulgară. Vi ducă do asta pe spor. Aș dori să vă întreb în ce măsură ceea ce ne-ați scenariile pe care ni le-ați pre prezentat corespund cu perioada de programare 2014-2020. Credeți că scenariile despre care ne-ați vorbit au fost utilizate când s-a semnat uh, acordul de parteneriat și când au fost adoptate programele operaționale? Reprezint o țară care încearcă să mențină, um, să folosească fondurile de dezvoltare pe teritoriul său. Însă investițiile din politica de coeziune ne împing spre un uh, model nu foarte pozitiv, și anume să avem două, trei centre de dezvoltare pe teritoriul țării și practic se ignoră potențialul, posibilitățile altor zone sau a unor uh, orașe mai mici. Aceste centre mai mici sunt importante pentru regiunile lor, dar nu fac parte din uh, politica de coeziune care se implementează. Dacă continuăm să discutăm aceste ipoteze, putem oare să depășim aceste deficiențe pentru perioada de după 2020? Credeți că putem pregăti un pachet de coeziune care să permită statelor membre să aibă alegerea? Bineînțeles, uh, în funcție și de politicile Uniunii Europene, astfel încât să avem un, o dezvoltare policentrică. Mulțumesc! Cred că a fost ultima întrebare. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină. Domnul Ruas, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Foi por a questão que colocou que me ocorre e que tem a ver com o exemplo do meu país. Em Portugal nós temos eh, ce scuze că iau cuvântul acum, dar mi-ați amintit cumva de situația Portugaliei diferențele între regiuni um, fac necesară dezvoltarea multipolară și e nevoie, cred, pentru a încuraja dezvoltarea să um, Uh, evităm situația în care dezvoltarea anumitor zone, uh, o dezvoltare mm, unipolară, să împiedice uh, dezvoltarea altor regiuni. Trebuie să împiedicăm evoluția, dezvoltarea unor regiuni în defavoarea altora, pentru că altfel vom crea mm, zone uh, uh, imense, foarte dezvoltate și altele subpopulate. Dacă nu mai uh, dorește nimeni să ia acum cuvântul, uh, Filip Monfort din partea comisiei uh, o să-i dau cuvântul. Doriți să vorbiți acum sau după ce uh, răspund invitații noștri? Acum. Bun. Aș putea spune câteva cuvinte acum, dacă îmi permiteți? Sigur că da, spune doamna președintă. Mulțumesc că, că mi-ați dat ocazia să spun aceste câteva cuvinte. Vreau doar să spun că e un proiect cheie uh, al programului ESPON și într-un astfel de proiect în care avem uh, analize care uh, încearcă să prezică situația pe, pe o perioadă foarte depărtată în viitor, trebuie să fim foarte atenți cu metodele și cu indicatorii pe care îi folosim. Acest proiect confirmă mai multe analize de același tip. Dacă această mașină de convergență a Uniunii Europene nu Uh, nu s-a uh, oprit de tot, uh, totuși a fost încetinită de către criza economică, iar coeziunea încă nu a fost atinsă în Uniunea Europeană. Acest studiu sprijină ideea că e nevoie de mai multe eforturi pe viitor pentru a împinge înainte echilibrarea balanței teritoriale în Europa mai ales că ne confruntăm cu noi uh, provocări pe care Peter le-a și menționat din untrul sau din afara granițelor noastre. Pentru a sprijini dezvoltarea teritorială, Comisia este de părere că acest tip de analiză, de perspectivă, este necesar pentru a vedea cum uh, arată viitorul regiunilor în Europa și cum putem să proiectăm programele și intervențiile noastre pe viitor. Sigur că sprijinim acest tip de analiză uh, și orice tip de participare cu care putem contribui. Bun, acum am auzit comisia. Domnul, domnule Melby, aveți cuvântul. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc pentru observațiile foarte pozitive. Aș spune de la început, pentru noastră, doamnă Raiții, că aici nu ne referim la zonele metropolitane, nu ne referim la mega orașe. Rezultatele cheie aici uh, ne spun că nu avem nevoie să credem atât de puternic Uh, să credem ca până acum că numai zonele metropolitane sunt uh, motoarele economiei europene. Există orașe, să le spunem așa, de mâna a doua, care au potențial, s-a văzut acest lucru pe durata crizei uh, și în cadrul studiilor și modelărilor econometrice, orașe care pot să se dezvolte mult mai rapid în următorii 30-50 de ani, Deci cred că aceasta ar fi rezultatul, acesta ar fi rezultatul cheie. Trebuie să credem într-un model mai policentric. Asta înseamnă că există un număr de orașe care poate într-o primă fază către 2030 ar putea și ar trebui să fie stimulate prin investiții masive pentru a le Uh, elibera potențialul de dezvoltare și acest lucru ar crea cel puțin același nivel de dezvoltare în Europa ca și în zonele metropolitane. Acesta ar fi un resort cheie și dacă ne uităm mai în profunzime, putem să ne gândim chiar la o extindere în termeni spațiali a investițiilor. Cred că acest uh, tip de evoluție este una la care merită să ne gândim pentru că, vă spuneam, aici vorbim de nivelul uh, politic, uh, vorbim de dumneavoastră legiuitorii și de alți uh, factori care definesc lucrul în acest domeniu. Cred că lucrurile sunt fezabile cu sprijinul statelor membre, atâta vreme cât nu e vorba de documente cu caracter obligatoriu. Există posibilitatea de a evita greșelile, dar ar fi bine să avem un fel de plan de acțiune la nivel european. Unul dintre cele trei scenarii uh, teritoriale, s-a spus aici că unul dintre cele trei scenarii este cel mai potrivit. Nu, sunt trei scenarii, toate trei sunt uh, uh la fel de posibile și uh, se aplică în funcție de uh, specificul uh, local. Asta de fapt arată proiectul nostru. Cât privește raza de acțiune, aș putea să vă spun că și comunicarea privind acest proiect, eu pot să vă spun că noi am comunicat deja uh, comuni- uh, rezultatele noastre uh, miniștrilor și vom uh, organiza o nouă prezentare încercând să uh, atragem aten- atenția miniștrilor care sunt însărcinați cu probleme teritoriale, cu dezvoltare urbană și așa mai departe. Acești miniștri vor avea posibilitatea de a fi informați uh, până la sfârșitul lunii. Sigur că mai sunt multe de făcut, aveți dreptate, că dacă e vorba de o inițiativă europeană, atunci este nevoie de foarte mult dialog și sperăm că până la urmă să putem spune că am creat un oarecare consens în legătură cu înțelegerea comună a ceea ce ar trebui să reprezinte viitorul pe termen uh, lung al Europei. Din acest punct de vedere, cred că este evident că nu ne referim la concentrarea tuturor resurselor într-o zonă centrală a Europei. Aici este vorba, practic, de o, mai, de, de o structură mai echilibrată, policentrică în Europa. Nu e vorba de orașe, numai, numai de orașe, este vorba de mai mult decât uh, capitale, nu ne putem uh, mărgini la atâta, dar putem spune că multe state, multe orașe mari din uh, uh statele europene se confruntă cu probleme și în unele zone din Europa este foarte important acum să avem intervenții specifice, sprijin uh, țintit care să combată depopularea și provocările schimbărilor climatice. Trebuie să ajungem uh, în situația de a crea uh, funcționalități în, în care orașele trebuie să creeze uh, funcționalitate pentru zone mult mai uh, întinse în jurul lor. Iar acest rol ar putea să le uh, stânjenească dezvoltarea. Sigur, uh, dezvoltarea macroregională trebuie păstrată în vedere, dacă vorbim despre cooperarea, despre dezvoltarea integrată transfrontalieră, acesta reprezintă unul dintre elementele cooperării transfrontaliere și este foarte important să ne gândim că chiar și în cazul uh, consiliilor municipale se ascunde foarte multă plus valoare care poate fi generată prin explorarea uh, posibilităților de a acționa împreună. Acest tip de model de cooperare trebuie încurajat. În legătură cu indicatorii, sigur că PIB-ul nu mai este singurul uh, grăitor, dar uh, am inclus în aceste scenarii mai mulți indicatori și v-aș uh, sfătui să studiați cu mai multă atenție materialul nostru. Veți găsi acolo foarte multe detalii interesante. Pentru că nu poți să ai o viziune pentru un teritoriu având doar un indicator în minte. Nu se poate face o modelare econometrică doar pe acest tip de uh, indicator. Mai sunt și modele de uh, sisteme de transport uh, și tot felul de modelări care sunt vizate. Și la întrebarea domnului președinte aș putea spune că dacă vă gândiți la politica de coeziune după 2020, atunci uh, cu cât mai curând, cu atât mai repede, cu atât mai bine dacă acest cadru ar putea să fie măcar discutat, atunci eu cred că ar putea să joace un rol în felul în care se schimbă percepția de bază în legătură cu politicile de coeziune după 2020 și ce fel de politici vor fi necesare la acel moment. Sigur, dacă ne-am putea gândi de pe acum la aceste lucruri, ar fi foarte bine, după părerea noastră, și am avea și o direcționare a priorităților și investițiilor care ar veni ca rezultat al următoarei faze de, a politicilor de coeziune. Poate că e puțin, uh, ar fi un pic uh, naiv din partea noastră să ne gândim uh, la asta, dar Europa trebuie să aibă o percepție a propriului său viitor. După cum știm, situația globală se schimbă foarte rapid și Europa pierde ritmul. Dacă pierdem ritmul în raport cu alte continente care se gândesc și elaborează astfel de strategii teritoriale, mm, nu ar fi tocmai uh, avantajos pentru noi. Deci trebuie să intrăm în acest exercițiu și să avem o uh, atitudine coerentă. În ceea ce privește parteneriatele, cred că e prea târziu deja să mai influențăm parteneriatele, acordurile de parteneriat, dar poate pe viitor se va ține cont și de acest gen de studii. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Thank you. Thank you. Yes, Mr. Van Nistelrooy. Uh, can you comment on, on Jan Albrecht's question on the net? Domnul Van Nistelrooy, da, în ceea ce privește eh, nut 2 și planificarea, ne uităm la aceste scenarii și probabil politicile regionale care includ aceste orașe s-ar putea să nu fie chiar atât de nejustificate, atât nați uh, doi ca nivel de planificare, cât și politici regionale care să includă orașele ca model de dezvoltare. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Da, sunt puțin reticent să spun uh, NAT2. Știți că există diferențe mari la nivelul teritoriului fizic uh, care este uh, Uh, definit ca NAT 2. Deci este puțin uh, periculos să spunem că planificăm la acest nivel. Cred că trebuie să aibă mai mult de a face cu realitatea funcțională în viitor. Regiunile funcționale trebuie să uh, extindă teritoriul analizat, teritoriul de aplicare a politicilor și să meargă în această direcție pentru a declanșa, elibera cât se poate de mult potențial în domeniu. N-aș vrea să leg asta de un fel de nomenclatură foarte tehnică um, de care se ocupă mai degrabă statisticieni. Da, bineînțeles, în statistici folosim uh, aceste date și atunci acolo se poate, poate apărea acest acronim, dar nu cred că în realitate așa trebuie să acționăm. Și așa trebuie să definim zonele de planificare. În ceea ce privește orașele, da, cred că este calea cea bună să luăm sistemul uh, urban ca un um, element cheie uh, și este util și pentru a defini viziuni, dar este important, este important să nu trecem cu vederea realitatea rurală care nu este foarte optimistă în anumite părți ale Europei. Și trebuie să includem asta ca element în viziunile noastre și în intervențiile prin politici pe care le facem și care ar putea să ne permită să mergem în direcția unei viziuni pe termen lung, ceea ce dorim, practic, să obținem cu o viziune europeană pe termen uh, lung. Da, deci trebuie să fie integrate și zonele rurale uh, și iarăși să luăm să integrăm zonele mai rurale mai apropiate de orașe și să le integrăm împreună cu orașele. Cred că așa trebuie să acționăm, mai ales pentru zonele rurale mai puternice. Cred că așa putem obține ceva pozitiv pentru viitor. Mulțumesc. Ultima observație din partea domnului Olbricht. Îmi pare rău că iau din nou cuvântul din nou. Doar o întrebare pe scurt. Bineînțeles că e foarte inteligent să spuneți că totul depinde de noi și că noi trebuie să luăm deciziile. Și bine, asta este întrebarea, cine își asumă responsabilitatea, dar uh, sistemul NAT nu este doar bazat pe statistică, este crucial pentru uh, crearea politicilor. Are o influență enormă asupra uh, deciziilor noastre. Când spuneți că ar trebui să se bazeze pe agre indice agregați și așa mai departe, uh, atunci sistemul NAT rămâne la fel. Dar dacă vorbim despre zone funcționale, asta înseamnă că se pot folosi diferite tipuri de NAT pentru diferite soluții și asta este ceva nou. Întrebarea mea, poate nu pentru astăzi, dar uh, o întrebare pentru comisie, este dacă vor lua în considerare chestia, această chestiune în, uh, în planificarea zonelor um, funcționale. de data aceasta nu este vorba numai de statistici, este vorba de nivelul de intervenție. Mi se pare foarte interesant. Fie luăm NAT 2 și căutăm zone funcționale în NAT 2, fie luăm zone funcționale indiferent de, uh, de NAT. Este dificil, dar o provocare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că putem continua discuțiile și putem să ne gândim și la nivel formal cum să le organizăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, vă mulțumesc pentru uh, răspunsurile la întrebările noastre și vă veți fi binevenit în rândul nostru și în viitor când uh, vom fi decis cum să formulăm discuția pe acest subiect. Vă mulțumesc. Continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este schimbul de opinie asupra unui uh, raport din proprie inițiativă, strategii de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă. Se sprijină concentrarea tematică și asta duce la o orientare asupra performanței a fondurilor ECI la fața locului. Acest raport din proprie inițiativă este un prim pas în uh, specializarea inteligentă și va aborda inclusiv provocările cu care se confruntă. După cum vă amintiți, în regulamentul cu privind uh, prevederile comune, programele 2014-2020 conțin o condiționalitate exante pentru utilizarea mai eficientă a fondurilor uh, ESI. Astăzi, raportorul nostru, domnul Valcarcel, ne va prezenta ideile sale uh, pe acest subiect. Ne va prezenta apoi un raport la reuniunea noastră din februarie și vom vota ultima versiune a raportului probabil în aprilie. Acesta este un, uh, ora, un program uh, care este stabilit numai pentru acum. Uh, îi avem și pe raportorii din umbră în sală, le voi da cuvântul, dar încep cu raportorul, raportorul domnul Valcarcel. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Știți probabil că în ultimul mandat Fondul European pentru Dezvoltare Regională și sprijinul pentru obiectivul tematic 1, s-a decis că trebuie să ne concentrăm asupra cercetării, inovației și uh, dezvoltării și asta prin intermediul specializării uh, inteligente în perioada 2014-2020. Specializarea inteligentă este o condiționalitate exante pentru ca statele membre și regiunile europene să primească fonduri din fondurile structurale și bani de investiții de la Uniunea Europeană în general. Deci lipsa unei, specializă, unei strategii de specializare inteligentă înainte de adoptarea programelor operaționale înseamnă că nu se pot obține aceste fonduri pentru a sprijini cercetarea, inovația și uh, dezvoltarea. Uniunea Europeană își dorește să stimuleze creșterea în regiunile europene prin inovație și specializare inteligentă și să se concentreze asupra domeniilor care ne pot face competitivi într-o lume din ce în ce mai concurențială. Aceasta este abordarea teritorială regio regio regională. Fiecare regiune trebuie să-și identifice punctele forte, potențialul pentru a le transforma într-o strategie fără să uite și ce poate să însemne inovația de-a lungul întregului proces. Capacitatea administrativă și mai ales coordonarea între uh, entități și guvernanța la mai multe niveluri este crucia, sunt toate cruciale dacă avem nevoie, dacă vrem uh, implementare eficientă a politicilor regionale. Perioada 2014-2020 a început deja și de atunci regiunile uh, au început să-și publice strategiile de uh, specializare inteligentă. Este un subiect cât se poate de important pentru Uniunea Europeană. De aceea, consider că acest raport ar trebui să încerce să analizeze situația acestor strategii și să ne permită să învățăm câteva, să tragem câteva învățăminte pentru viitor în ceea ce privește, de exemplu, definițiile, um, evaluarea strategiilor, implementarea lor, rolul acestora în atingerea obiectivelor um, pentru 2020, importanța sinergiilor între instrumentele europene care promovează cercetarea și dezvoltarea și rolul pe care îl pot juca aceste strategii în agenția urbană care va fi creată sub președinția olandeză și care va juca un rol și mai important după ce se va adopta pactul de la Amsterdam. Iată câteva idei pe care le-am discutat și la care ne-am gândit și care vor fi baza pentru acest raport. Sper că astăzi de la dumneavoastră să aflu mai, mai, multe, mai mult despre opiniile dumneavoastră și să pot uh, prelua Uh, preocupările acestei uh, comisii. Sunt convins că asta va îmbunătăți acest raport. Mă opresc aici, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, pentru această prezentare. Iar acum, dragi colegi, cine dorește să intervină? Domnul Van Nistelrooy? Domnul Van Nistelrooy, eu nu sunt raportor din umbră, să începem cu ei. Bun, să începem cu raportorii din umbră. Domnul Van Miltenburg. Da, mulțumesc. Cred că țările de jos sunt un exemplu foarte bun de strategie de dezvoltare regională. A fost un succes în multe regiuni, nu numai în țările de jos, dar și în alte țări europene și nu numai. Specializarea inteligentă ne face să ne gândim la Silicon Valley. Este un exemplu foarte bun de dezvoltare regională și de cum inovația poate afecta o regiune întreagă. Vorbim despre o economie bazată pe cunoștință care duce la Um, creștere, locuri de muncă și trebuie să stimulăm asta chiar în zonele mai puțin dezvoltate din um, Uniunea Europeană și în zonele rurale. Din punctul meu de vedere, trebuie să asigurăm o serie întreagă de elemente, cercetători, profesori, guverne, autorități locale și regionale, trebuie cu toții să coopereze. Din punctul meu de vedere, obiectivul RIS 3 ar trebui să fie subliniat și accentuat în fiecare regiune. Fiecare regiune are propriile sale avantaje și oportunități economice și trebuie să, a, să profite de pe urma lor. S-au făcut multe erori în uh, trecut când am vorbit despre specializare inteligentă. Uh, nu vrem uh, să copiem uh, ceea ce au făcut alții altundeva. Încerc, trebuie să încercăm uh, să găsim potențialul fiecarei regiuni. În Brabantul de Nord, pe o regiune pe care o cunosc foarte bine, dezvoltarea a avut loc de-a lungul unor generații. Avem uh, tehnologii inovante, la Eindhoven avem un campus de cercetare, inovație, dar nu se poate copia același lucru peste tot. Fiecare trebuie să-și analizeze propria, propria, propria regiune, să-și uh, găsească punctele forte și să le dezvolte pe acestea și nu să copieze, pentru că asta nu funcționează. Când ne gândim la strategia de inovație regională, trebuie să ne uităm la punctele noastre forte și apoi să le finanțăm. Și la nivel european asta este foarte important, pentru că trebuie să se creeze o sinergie între uh, structurile europene de investiții și și Orizont 2020 nu trebuie să uităm și programele europene. Mai există și uh, fondul Juncker, ce poate el însemna uh, la nivel regional ce se poate finanța prin fonduri de la BEI. Mi-aș dori ca raportul să se refere la toate aceste lucruri. Închei imediat, doamnă președinte. După cum spunea colegul Valcarcel, trebuie să evaluăm foarte bine lucrurile. Nu se poate face același lucru în fiecare regiune, în fiecare țară. Unele au deja strate- propriile strategii, dar merită să dezvoltăm uh, strategii de inovație. Trebuie să ne concentrăm asupra cunoașterii, cum poate fi organizată, cum poate, putem să o dezvoltăm și să o folosim și să, pentru a promova IMM-urile și să le ajutăm să uh, dezvolte noi uh, produse. Este important să investim în cercetare și dezvoltare, dar și în cunoștințe. Și dacă ne uităm, în Europa avem trei strategii pentru uh, trei regiuni diferite. Trebuie să vedem care sunt diferitele sectoare, cum putem să le consolidăm. Unele regiuni se confruntă cu mai multe provocări sociale. Trebuie să vedem cum uh, putem crea sinergii între, și cooperare între diferitele sectoare mi se pare una dintre sursele principale de inovație. Deci, bineînțeles, aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră și cu ceilalți raportori din umbră la acest raport, pentru că este un raport important. Trebuie să vedem cum putem să ajungem la inovație, într-adevăr, în Europa. Mulțumesc, spune doamna președinte. V-ați folosit timpul, dar uh, cum sunteți raportor din umbră, v-am permis acest lucru. Alți colegi care doresc să intervină? Dacă nu, domnul Van Nistelrooy. Voi vorbi și eu în neerlandeză. Subiectul RIS 3 uh, este dezbătut de mult timp. Uh, am lucrat mult timp uh, la crearea unor strategii inovante în regiuni. Nu este o condiționalitate însă acest lucru s-a regăsit în toate documentele pregătitoare privind uh, pregătirea proiectelor. Și îmi amintesc foarte bine de reuniunea în care Comisia Europeană ne-a prezentat RIS 3. La început eram sceptic, mi-am spus toată lumea deja face asta. Însă abordarea și concentrarea ristrei cu uh, școlile, cu instituțiile de cunoaștere, cu institutele de cunoaștere, cu orașele, regiunile, autoritățile locale, uh, reunirea tuturor factorilor, e bine, a funcționat. Și mai ales funcționează să vedem care este punctul forte al unei regiuni, nu numai pentru o regiune, ci și la nivel național și o specializare la nivel european deci, despre asta este vorba, să trecem prin diferite niveluri. Deci restrain înseamnă numai să primești bani de la Uniunea Europeană și să investești uitându-te uh, în jos. Nu, trebuie să te uiți în jur, să vezi um, unde sunt cei care se ocupă de același lucru ca și tine. Um, să vezi care sunt industriile care sunt într-o perioadă de tranziție, uh, poate că unele se ocupă, sunt uh, în domeniul alimentar, auto și așa mai departe, dar poate că unele se ocupă de același lucru ca și noi. Din documentele pe care le-am văzut în ceea ce privește dezvoltarea, deocamdată nu am ajuns aici. RIS 3 este folosit ca o metodă de planificare pentru a se încheia acorduri de parteneriat. Și asta pentru a se acoperi perioada până în 2020. Dar tocmai acest flux uh, l-aș fi vrut uh, pentru a regăsi acest subiect la diferite niveluri. Asta mă interesează de exemplu, o regiune spaniolă, una olandeză, cehă și așa mai departe. Ar trebui să ne uităm puțin mai departe. Și mi-aș dori ca Comisia să ne dea mai multe informații pe acest subiect. În al doilea rând, la momentul respectiv, aveam un text care a fost uh, adăugat la regulament în care am spus că banii pot merge dintr-o regiune într-alta, mai ales dacă este vorba de regiuni din zonele de convergență de categoria 1, care au mai multe mijloace, de exemplu studenți, lucrători în întreprinderi, pot fi trimiși în alte regiuni, până la 15%. Este vorba de o sumă destul de impresionantă. Nu este ca în, peria- ca în programul Erasmus, însă poate fi trimis într-o regiune cu aceeași specializare și acest uh, lucru poate fi finanțat prin fondurile structurale sau prin uh, FEDER. Însă, până acum, ne-am uitat numai în jos, nu ne-am uitat suficient de departe. Înțeleg că în primii ani, că s-a întâmplat acest lucru în primii ani ai perioadei, dar mi-aș dori să ne uităm mai departe, că să se facă această uh, combinare și cred că asta ar fi foarte pozitiv un al treilea punct care ar trebui dezvoltat. Funcția centrelor comune de cercetare, spre exemplu cel din Sevilla. Aici dorim să promovăm RIS-3 în noile state membre și avem un uh, proiect pilot care a fost uh, finanțat Șapte posturi au fost create de funcționari în cadrul Comisiei Europene, care acum sunt detașați la Sevilla. Și da, bun, facem comparații, evaluări. Toate acestea depind de cerere. Dacă un sector ne spune vreți să ne ajutați în cooperarea pentru programele operaționale, atunci uh, ei intervin însă am decis la ultimul uh, plen să prelungim uh, aceste fond, alocarea acestor fonduri pentru 2 ani. Poate puteți uh, menționa asta în raportul dumneavoastră, dar cred că în calitate de comisie regii ar trebui să mergem în vizită la um, Centrul Comun de Cercetare pentru a vedea ce se întâmplă. Mi se pare o idee bună. Și nu în ultimul rând, cred că specializarea inteligentă va juca un rol important în revizuirea politicii regionale, în pregătirea perioadei de după 2020. Să ne uităm, de exemplu, la specializarea inteligentă care se aseamănă cu anumite caracteristici prezente în Europa 2020. Și aici, pe baza calității, a excelenței, se încearcă um, reunirea partenerilor. Este vorba de o abordare descentralizată pe care o dezvoltăm în acest context. Deci avem o abordare top-down de la Bruxelles și specializarea inteligentă este de jos în sus, descentralizată. Iar faptul că se creează sinergii între cele două metode de sprijin și de planificare poate influența puternic filozofia de după 2020. Nu este acceptabil ca mai ales vechile state membre să dezvolte aceste metode, pentru că așa se întâmplă, de exemplu, la Orizont 2020. Însă, noi cu liftul nostru pentru excelență vrem un acces crescut la cunoaștere în Europa și asta ar putea să fie o bază bună. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul. Mulțumesc. Domnule Valcarcel, doriți să interveniți? Numai o clipă. Avem reprezentanți din partea comisiei, îmi pare rău. Domnul Marek Przeor Sper că am pronunțat bine, spune doamna președintă. Doriți să interveniți? Marek Pșaor, thank you very much for pronouncing it. This is... Mulțumesc, doamnă președinte, da, chiar nu mi-ați stâlcit numele prea rău. Noi am negociat această strategie pentru specializarea inteligentă în ultimii ani și după doi ani pot spune că această politică chiar a dus la schimbări, mai ales uh, prin uh, perspectiva condiționalităților ex ante, mm, lucru care a dus la o tratare foarte serioasă, atât la nivel uh, regional cât și local. În unele regiuni, ă, aceasta a fost văzută drept o posibilitate de a schimba economia locală, de a schimba centrul de greutate al acesteia și de a pune accentul pe știință ca valoare plus valoare. În unele regiuni, lipsa capacității administrative a constituit un obstacol, însă Totuși, um, capacitatea administrativă a avut de câștigat uh, prin perspectiva cunoașterii. Astăzi, oamenii sunt uh, entuziasmați. lucrurile chiar încep să se schimbe și oamenii să se implice chiar dacă la început erau sceptici odată ce intră în câmpul uh, specializării inteligente și uh, în care intră în acest uh, joc de colaborare, încep să-și dea seama că aceste planuri sunt idei concrete care pot duce la rezultate tangibile. Și acesta este, de fapt, elementul care a schimbat realmente situația cercetării și dezvoltării la nivel regional. Dar, pe de altă parte, trebuie să recunosc că circa 140 de miliarde vor fi uh, uh, investite în cercetare și dezvoltare și 40 miliarde vor fi uh, investite strict în uh, specializarea inteligentă. Noi ne-am ne-am încadrat în perioada de programare, însă acum trebuie ca aceste programe să se transforme efectiv în uh, proiecte de investiții. Deja proiectele au fost, s-a început uh, selectarea proiectelor dintr-o um, gamă destul de largă de proiecte și îi ajut, ajutăm regiunile să constituie lista de criterii care să le ajute pentru dezvoltarea strategiilor. Deci da, s-au făcut multe, dar mai rămân și multe de făcut, mai ales pentru a asigura o continuitate ce înseamnă această continuitate? Și an, să, ca lucrurile să nu se termine în, imediat după negocieri. Nu. Ca, ideea este că această abordare de colaborare și schimbarea de mentalitate la nivel regional să meargă mai departe, să fie cultivată în continuare. Și aceasta este o mare provocare. Și o altă mare provocare Um, vizează acele regiuni care au rămas în urmă, țările din um, Europa Centrală și Estică față de um, Europa de Vest. Pe 18 noiembrie vom prezenta rezultatele proiectului mulțumită Parlamentului European, am putut desfășura un proiect în uh, Macedonia și după un an și jumătate abordarea a început să fie una realmente structurată, dar aici e vorba despre punere în aplicare, e vorba despre proiecte ce ar trebui uh, reproduse și în alte regiuni care întâmpină greutăți. Cu condiționalitățile exante lucrurile stau puțin altfel, pentru că trebuie să ai un cadru legislativ clar. Aici vorbim despre atât despre procesul în sine, cât și despre schimbarea mentalităților. Și tocmai de aceea multe regiuni încă au condi condiționalitățile exante, în special pentru monitorizare. Deci au creat acest uh, proces de descoperire antreprenorială. Încă o dată este vor. Această specializare inteligentă este un uh, proces extrem de flexibil. La nivelul comisiei, planificarea acestor elemente are loc uh, atât în uh, unele ateliere pe care le-am lansat, cât și prin proiecte concrete de colaborare cu um, autoritățile și actorii de pe teren. Mulțumesc. Domnule Valcarcel, Valcarcel doriți să răspundeți? Vă mulțumesc, doamnă președinte. de cum nu aș vrea să contest în vreun fel faptul că situația ne duce cu gândul la noțiunea de coeziune. Ales într-o regiune dezvoltată, dacă nu chiar foarte dezvoltată, e normal să se vorbească despre inovare și cercetare. Coeziunea importantă pentru regiunile foarte dezvoltate, însă atunci când vorbim despre regiunile mai puțin dezvoltate, lucrurile stau altfel. Însă trebuie să recunoaștem că acestea există totuși în Uniunea Europeană și în niciun caz nu uh, dorim să le lăsăm uh, deoparte. Um, coeziune înseamnă mai multă infrastructură pentru toate regiunile și pentru acele regiuni care duc lipsă de astfel de infrastructuri. Însă, pentru a răspunde la câteva dintre observațiile făcute, trebuie să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, acelora care ați venit cu idei preliminare. Aceste idei vor fi dezvoltate. Mulțumesc și domnului Ivan Miltenburg și domnului Ivan Nistelrooy care au aruncat lumina asupra multor elemente. Încă o dată țin să le mulțumesc. Nu vă temeți, nu o să mm, dăm cu copy-paste. Lucrurile se mișcă destul de rapid, deci și trebuie să ținem pasul cu dezvoltările și cu progresul uh, din domeniul inovării. Iar uh, progresul și dezvoltarea capătă un ritm din ce în ce mai rapid, mai ales în ceea ce privește cercetarea și de dezvoltarea. Trebuie ca și partenerii privați și partenerii publici să se implice, băncile europene, dar și uh, mediul academic. Așa cum spunea domnul Van Miltenburg, cercetătorii și autoritățile trebuie implicate în acest proces. Domnul Van Nistelrooy are dreptate atunci când uh, vorbește despre FEDER și uh, despre faptul că FEDER nu este pur și simplu o mașinărie de pus bani în mâna regiunilor. Ma aceste, acești bani trebuie să, duc, să uh, genereze mai departe valoare economică și socială. Multe dintre ideile vehiculate până acum sunt de mare valoare. Nu o să vă mai răpesc acum mai mult timp. Încă o dată țin să mulțumesc tuturor care s-au implicat până acum și fără îndoială vom face tot ce ne stă în putință pentru ca acest raport să fie unul bun și va fi unul foarte bun. Mulțumim. Uh, proiectul final de raport va fi predat până în februarie, când îl vom discuta din nou în comisia noastră. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu extern din partea Grupării Europene de Cooperare Teritorială, drept instrument de promovare și îmbunătățire a cooperării teritoriale în Europa. Comisia Regii a comandat acest studiu pentru a evalua um, potențialul GECT pentru îmbunătățirea um, cooperării teritoriale în Europa. Um, Centrul de cercetare Spatial Foresight este cel care a fost desemnat pentru um, realizarea acestui raport pentru a vedea care este activitatea GECT, care sunt obstacolele în fața acesteia și perspectivele de dezvoltare pe viitor, precum și posibilitățile de îmbunătățire al acestui instrument. Doamna doctor Sabine Zilmer este cea care va prezenta um, acest studiu. Este consultant principal la Spatial Foresight după prezentarea dumneaei, dau cuvântul membrilor pentru întrebări și comentarii. Aia, avem alături de noi pe reprezentantul uh, COR, domnul Catania, uh, director Coter. Bine ați venit, domnule Catania. Este coordonator politic al G platformei GECT de la COR, care a realizat, uh, care de altfel a organizat seminarul uh, GECT chiar astăzi. Doamnă doctor Zilmer, aveți cuvântul și apoi vom avea și dezbaterea. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația lansată de a prezenta uh, studiul nostru pentru uh, Um, groparea Europeană de Cooperare Teritorială drept instrument de promovare și îmbunătățire a cooperării teritoriale. Ați vorbit în mare despre obiectivele studiului care se reflectă. Voi vorbi în general despre uh, IGTC și apoi mai mult despre acest studiu și despre potențialul acestui instrument în ceea ce privește consolidarea cooperării internaționale. A, ni s-a cerut să uh, evaluăm GECT, Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială, cât și rolul acesteia în ceea ce privește politica de vecinătate și mai ales pentru uh, regiunile autonome. Instrumentul GECT pentru a vă reaminti, în, a fost creat în 2006 prin, și viza sporirea cooperării teritoriale în Uniunea Europeană, fără finanțare uh, mm, suplimentară și viza cooperarea dintre statele membre Cu alte cuvinte, acestea pot acționa sub o singură identitate și sub o singură titulatură. Varietatea GECT până acum a fost amplă. Nu știu, avem 55 uh, de astfel de grupări la nivel european, dar rareori uh, acționează drept o autoritate de gestionare pentru programele de cooperare teritorială în Europa. Regulamentul din 2013 a dus la o extindere a rolului GECT, dar s-au uh, întărit și legăturile cu politica teritorială și s-a subliniat s-au subliniat eventualele roluri suplimentare pe care le-ar putea avea GECT în politica de coeziune. Aceste grupări sunt foarte diferite și, în consecință, și rolurile și motivațiile acestor grupări pot fi diferite. Nu e vorba doar despre teme diferite, dar și în documentele, statutele și convențiile acestor grupări, gradul de amănunțime uh, diferă foarte mult. În ciuda modificării regulamentului, încă mai rămân foarte multe provocări pentru uh, crearea unei GECT și există obstacole și odată ce o astfel de GECT a fost creată. Mm, e clar că regulamentul încă rămâne oarecum neclar aici și colo. Dar încă mai sunt și multe mm, aspecte neclare în privința uh, rolului și competențelor unei GECT. În vorba despre gestionarea proiectelor, Însă implicarea a, a crescut în ultima vreme, mai ales în ceea ce privește consultanța sau redactarea programelor operaționale. Polit, ob, ob, obiectivele politicii de, coeren, de cooperare teritorială sunt foarte extinse în ceea ce privește GECT. Unele GECT se ocupă de mm, obiective tematice, education, for instance. Um, corresponding EGTC-urile eh, analizate de noi în profunzime eh, reflectă faptul că eh, răspundem obiectivelor tematice stabilite pentru viitor într-un mod integrat. Se așteaptă de asemenea creșterea fondurilor EFSI pentru că ele sunt considerate foarte importante pentru proiectele pe care le avem în lucru. În ciuda acestor lucruri, EGTC-urile nu sunt menționate în programele operaționale EGTC, deci e clar că sunt menționate doar pentru perioada de programare. În zonele în care EGTC-urile sunt uh, menționate în contextul programelor operaționale, de obicei, pentru că de obicei programele operaționale nu menționează EGTC-ul, uh, singura excepție a fost uh, în cazul FOP-ului din Luxemburg, Însă nici acolo nu se pune accentul pe cât s-ar fi dorit pe autoritatea de gestiune. În ceea ce privește cooperarea externă, am rezumat sub acest titlu nu numai cooperarea cu statele membre, ci și problema regiunilor ultraperiferice. Cât privește țările vecine, s-a discutat foarte mult, dar nici unul dintre proiecte nu s-a materializat, fie din cauza uh, incertitudinilor uh, geopolitice sau din cauza dezechilibrelor de guvernanță. nici măcar proiectele cu uh, prietenii noștri elvețieni nu s-au materializat din motive de complexitate sau din dificultăți în aplicare. În uh, insula San Martin avem un uh, astfel de proiect uh, pe cale de materializare. și avem uh, încă senzația că uh, posibilitatea de a aplica EGTC-urile în acest context nu este realistă nici în regiunile UE, nici în cele non-UE. Din cauza lipsei capacității instituționale de a depăși anumite obstacole. Așa cum spuneam, am făcut o analiză în primăvara acestui an. Am avut o experiență limitată cu regulamentul amendat, astfel încât uh, efectele modificării regulamentului nu pot fi analizate încă. Totuși, din perspectiva prezentului, problemele cu statele vecine rămân persistă, deși acest lucru ar putea să treacă de sfera de aplicare a regulamentului EGTC. Din diverse motive. Din cauza caracterului neconcluziv al regulamentului, Uh, aportul uh, statelor partenere rămâne crucial pentru succesul acestor programe și în ciuda amendamentelor operate, nu s-a afectat percepția autorităților implicate. Încă vedem că lipsesc uh, cunoștințe și informații și, de asemenea, că există rezerve în anumite țări sau regiuni. Și în final, trebuie să spun că regulamentul uh, amendat, modificat, uh, poate furniza servicii de interes economic, dar acest lucru uh, presupune mai mult timp pentru ca oamenii să perceapă efectele pozitive. Pentru că deocamdată sunt probleme practice care nu pot fi depășite prin aplicarea regulamentului EGTC. Sperăm că președinția luxemburgheză să deschidă noi uh, căi de abordare a acestei probleme. Vreau să vă mulțumesc și îmi cer scuze că am încercat să rezum un raport de 70-80 de pagini în termen atât de conciși. Mulțumim, acum este momentul pentru întrebări și răspunsuri. Avem 25 de minute la dispoziție, dragi colegi, așa că v-aș ruga să nu vă lungiți mai mult de 5 minute. Dumnezeule! Zeller. Möchte äh, auch ganz herzlich Herrn Mulțumesc, doamnă președinte. Îi urez bun venit lui Catania în rândul nostru. Am avut uh, plăcerea să participăm împreună la o conferință la Comitetul Regiunilor referitor la cooperarea transfrontalieră și mai ales aplicarea acestui uh, instrument uh, juridic pe care îl discutăm acum, GECT, um, care a ajuns acum, din păcate, la finalul ordinii de zi și uh, sunt mai prea puțini colegi uh, prezenți, dar asta nu înseamnă că îi dăm atât de puțină importanță cum o fac multe guverne din statele membre, pentru că este unul dintre uh, obstacolele cu care, ne împiedic, cu care ne confruntăm. GECT este de multe ori uh, o entitate nu foarte uh, apreciată, dar este un instrument cu care se poate lucra și uh, ce spuneau uh, și cei de la Comitetul Regiunilor este destul de necunoscut și trebuie să uh, facem ceva în această privință. E bine, Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială um, a fost o inițiativă ACOR, regiunile frontaliere uh, au așteptat uh, o astfel de inițiativă, având în vedere că frontierele uh, în Europa au dispărut. Și, practic, activitățile transfrontaliere au devenit uh, o normalitate. Se așteaptă autoritățile uh, la o simplificare a situației și uh, la capacitatea de a acționa la nivel transfrontalier. De ce? Vorbim despre armonizare și așa mai departe, dar până la urmă uh, dreptul național uh, care merge până la frontieră este foarte diferit și uh, de multe ori cooperarea este complicată, dacă nu chiar imposibilă. De aici a intervenit ideea de a crea un instrument prin care să se poată organiza cooperarea a fost uh, doamna comisar Danuta Hübner, care a făcut o uh, propunere și a adus-o uh, până la bun sfârșit în Parlament. Și în ultimul mandat s-a ajuns la un rezultat și la un acord aici în Parlament oarecum modificat. Asta a extins domeniul de aplicare dar și posibilitățile de cooperare. Deci uh, pot uh, uh, fi um, um, administrate în comun serviciile publice sau pot fi implicate și întreprinderi private și faptul că și Ideea este că trebuie să facem ca acest uh, instrument să funcționeze, însă pot să spun în calitate de persoană care a participat la trialog că rezistența, din, rezistența în partea statelor membre a fost mare, um, cu foarte mare invidie um, s-a avut grijă să nu se dea prea multă autonomie regiunilor frontaliere, pentru că um, au fost practic moduri de a acționa care ar trebui să aparțină trecutului. Dar, din păcate, uh, sunt idei care sunt în continuare foarte prezente în uh, capetele celor din capitale. La cei de la fața locului care s-au obișnuit uh, cu alte tipuri de cooperare transfrontaliere, cum ar fi Mm, ideea Interreg, uh, nu a devenit clar că acest uh, GECT este un instrument juridic care poate fi folosit, dar nu trebuie să fie folosit pentru ca cooperarea să poată fi asigurată și din punct de vedere instituțional. Se pot crea instituții, se pot uh, reuni diferite programe, se poate angaja personal și așa tocmai în uh, regiunile mai slabe din punct de vedere structural uh, se poate acționa mai eficient. Uneori funcționează, dar în uh, multe cazuri mai este nevoie de informații. Eu cred că acest uh, raport, studiul um, care ne-a fost prezentat, exact asta face, pune punctul pe i, arată punctul, uh, punctele slabe pe care am fi vrut să le eliminăm la trialog, dar nu am reușit să o facem din cauza uh, rezistenței din partea Consiliului și asta a dus la uh, și cred că trebuie să folosim experiențele din acest studiu și să folosim și discuțiile din COR ca să reușim să continuăm um, cu activitatea noastră și să preluăm asta uh, la, în revizuirea de la mijlocul perioadei pentru acest instrument. Și asta mai ales într-o perioadă în care din nou se construiesc ziduri, uh, din nou se introduc uh, controle la frontieră, lucru ce poate fi înțeles uh, având în vedere uh, cu ce se confruntă anumite state membre, dar asta nu trebuie să submineze uh, cooperarea transfrontalieră între regiunile care uh, și-au dat seama că uh, pot să-și rezolve împreună mai bine problemele. Acest instrument este unul bun, dar uh, constat că în acordurile de parteneriat uh, acest instrument este rare ori uh, menționat. Comisia spune, da, este un instrument uh, juridic, cine vrea poate să-l folosească, pentru că există prevederile și s-a creat drept european, însă, iată, în acordurile de parteneriat ar trebui să se menționeze acest lucru și dacă se face acest lucru, um, este cu totul altceva decât dacă există o vagă uh, posibilitate uh, undeva la orizont. Mulțumesc mai ales uh, Comitetului Regiunilor pentru eforturile pe care le face pentru a da viață acestui instrument și să ducă schimb, să facă acest schimb de opinii tocmai prin platforma GECT și cred că și comisia noastră ar trebui să meargă mai departe pe calea pe care s-a lansat în cooperarea transfrontalieră, să încercăm să eliminăm obstacolele și cele birocratice și să încercăm să eliminăm anumite neînțelegeri. Mulțumesc! Albrecht, you wanted to take uh, a Doamna Albrecht, da, Eu am fost uh, primul raportor pentru EGTC, EGTC și am să vă vorbesc puțin despre istoria acestui proiect. A fost 100% ideea Comisiei Europene. N-a avut nimic de a face cu autoritățile locale. La vremea respectivă, Comisia dorea să aibă un instrument foarte european, pe care l-au numit la început EGCC, instrumentul de cooperare transfrontalieră. Mi-amintesc că Jean Charleg mi-a explicat la momentul respectiv că e un instrument foarte ușor de aplicat și acceptat de toată lumea. Eram foarte sceptic, dar eu veneam dintr-un stat nou membru atunci și nu uh, mă așteptam să aibă succes. Eu am spus de la început că nu e vorba despre aspecte tehnice, ci de o problemă constituțională. Acest uh, instrument are consecințe legislative și constituționale pentru că trebuie ca minim două state membre cu două legislații, două reglementări de piață diferite, două reglementări financiare și așa mai departe, cu toate complexitățile lor, să coopereze. Și pentru a simplifica lucrurile, am reușit să explicăm Comisiei că trebuie să schimbăm de la EGCC la EGTC, să fie cooperare teritorială și nu transfrontalieră, pentru că se deschideau alte posibilități. Autoritățile locale, în special Comitetul Regiunilor, au fost împotrivă, pentru că se temeau că noile instrumentele vor fura ceva din atribuții uh, dacă funcționează foarte bine cooperarea asta transfrontalieră între regiuni și așa mai departe. Deci se temeau că acest instrument va fi preluat de cineva, de vreun minister și așa mai departe. Așa că le-am explicat. Nu, băieți, instrumentul ăsta este pentru a confirma cooperarea existentă. Și le-am propus să monitorizeze acest instrument. Au acceptat acest lucru și de aceea a apărut mecanismul de monitorizare care e foarte interesant. Dar problemele care sunt astăzi probabil că decurg încă de atunci, fiindcă nu au fost rezolvate datorită complexității legislației, a acordurilor, a capacității administrative, care a fost cel mai greu lucru pe vremea aia. Consiliul Uniunii Europene a fost de acord cu acest instrument cu o singură condiție. Ca să nu fie niciodată creat fără acordul ministrilor de externe. Pentru că prima idee era că autoritățile locale o să creeze un instrument de cooperare și apoi o să publice în Uh, monitorul oficial al Uniunii Europene acest lucru, punând Consiliul în fața faptului împlinit. Deci, uh, în, ar fi fost imposibil între Ungaria și Slovacia să se întâmple acest lucru, sau între Slovacia și între Ungaria și România, de exemplu. Deci, uh, singura modalitate de a crea acest uh, instrument era să se facă cu acordul guvernelor implicate. Asta implica proceduri, birocrație și așa mai departe. Acum vorbim de cooperarea transfrontalieră existentă. În anumite locuri se făceau experimente legislative de exemplu, în cazul construcției unor poduri, știți la ce pod mă refer? La construcția unor spitale sau la, eu știu, a unei zone de cooperare între Belgia și Franța. Cred că n-ar trebui să ne surprindă, pentru că ca tot ceea ce este în Europa și nu ține de cadrul național este foarte complicat am depus eforturi mari de a simplifica lucrurile, de a le face să funcționeze, dar cred că unele dintre dubiile inițiale încă se manifestă și au consecințe și astăzi. Memoria administrativă e foarte interesantă. Trebuie să înțelegem bine de ce s-au întâmplat anumite lucruri și care sunt obstacolele astăzi două treimi dintre statele membre uh, nu reușesc să pună în aplicare acest instrument. Majoritatea, mi-aduc aminte că au fost atunci împotrivă, două treimi. Thank you. Mr. Zeller wanted to remark something and then... Domnul Zeller mai vrea să spună ceva și apoi continuăm. Das sehr gut beschrieben. a descris lucrurile foarte bine și am mai spus odată exact la ceea ce spuneam și eu, um, de unde vine rezistența. Întrebarea este, vrem să acceptăm asta? Da, Comisia a venit cu propunerea, a dorit să mm, vină cu un instrument pentru cooperarea transfrontalieră, dar nevoia unui astfel de instrument a venit din anumite regiuni mm, care s-au exprimat și în Comitetul Regiunilor uh, și uh, tocmai de aceea Comitetul Regiunilor sprijină acest instrument. Însă, cele mai mari probleme între timp le avem la granița uh, germană cu Polonia. Să nebunești! Pe de o parte, consilieri locali care cred că se face ceva uh, cu acest instrument care îi face să trebuiască să renunțe la competențe, ceea ce nu este deloc cazul. Din potrivă, pot să facă mult mai bine lucruri pe care oricum trebuie să le facă. Și asta încă cu cooperare uh, cu cooperarea colegilor de partea cealaltă a graniței, cu colegii polonezi. Fie că e vorba de uh, școli, comun, comune, servicii publice, este posibil, dar există uh, temeri că trebuie să renunțe la ceva. Și în același timp, ce spunea Ian, uh, proiectele și formele de cooperare trebuie să fie notificate în, la, în capitale. Tocmai între Germania și Polonia există niveluri diferite. În Polonia, uh, guvernul național este responsabil, în Germania sunt landurile și uh, guvernele la nivel de land. Nici măcar nivelurile între ele nu uh, Um, cooperează, pentru că uh, guvernul polonez spune că vorbește numai cu guvernul federal german, nu că vorbește cu vreun guvern de land și așa mai departe. Și până la urmă au de suferit cei care vor să facă proiecte transfrontaliere. Până la urmă e vorba de lucruri simple. Avem mai multe orașe care sunt împărțite de uh, frontieră. Sunt uh, Căstin, Coșcin, Um, Frankfurt Oder subite, dar și altele. Frankfurt Oder subite, pentru că acolo există o universitate, Viadrina, care este și de partea polonă și de partea germană, doreau să poată face uh, o linie de tramvai, pentru că studenții trebuie să treacă granița ca să meargă la cursuri fie într-o parte, fie în cealaltă parte. Și pentru o linie de tramvai au avut nevoie de autorizație de la Potsdam, de la guvernul de land, în Polonia au avut nevoie de autorizare de la Ministerul Afacerilor Externe și a durat 5 ani de zile până să se facă o linie de autobuz care este cel mai și este cel mai folosit autobuz uh, din regiune. Deci uh, este nevoie să se elimine această gândire îngustă care persistă. În același timp, trebuie să vă spun că GECT nu este în niciun fel de concurență cu formele existente de cooperare. Din potrivă, este un instrument juridic, nu este un instrument de promovare sau de finanțare. Este un instrument juridic care poate fi folosit pentru a face lucruri care nu sunt permise sau care sunt îngreunate de legislația națională. Și cred că ar trebui să promovăm acest instrument. Nistelrooy. Van Nistelrooy, vă rog. als we nu, nu kijken naar dit rapport en ook horen naar de, de toelichting. Mulțumesc pentru acest raport și pentru explicații. Întrebarea este cum facem ca acest bebeluș să crească. Este încă în cărucior, uh, știm unde e mama, unde e tata, dar ce se întâmplă acum? Avem nevoie de cooperare teritorială, transfrontalieră. Există regiuni unde există acest lucru, această cooperare există de la începutul Uniunii Europene și exemplele sunt foarte bune. La noul val de aderare, când au uh, venit 12 noi state membre, am avut nevoie de experiența regiunilor frontaliere din vechile state membre, dar am crezut că dacă creăm un instrument juridic uh, corect uh, și bun, uh, am putea ca lucrurile de data asta să meargă mai repede decât 20 de ani cât durase în trecut. Doream un cadru care să le permită statelor membre să uh, facă acorduri și să intre în această cooperare regională. Dar probabil că am supraestimat uh, cât de ușor va fi în momentul respectiv. În momentul respectiv, eu eram în adunarea generală a regiunilor uh, frontaliere și toată lumea a fost implicată, nu numai uh, comisia. Acum ce trebuie să facem este să adunăm câteva exemple pozitive. La Cortraic și de partea cealaltă a ă, frontierei s-au făcut proiecte foarte bune, au funcționat. Există exemple bune pe care le putem folosi dacă vrem să obținem ceva. Și asta poate da o dimensiune suplimentară cooperării. Dar dacă într-un stat membru nu există o atitudine pozitivă, pot să vă spun că nu va funcționa foarte bine. În țările de jos uh, am avut o cooperare între uh, o regiune olandeză și Germania. Unele instrumente au fost dezvoltate între landuri uh, în Germania și au fost sprijinite și de Valonia. însă nu se numește la fel, nu este un gect. Și nici nu trebuie să aibă neapărat acest nume, atâta timp cât funcționează. Însă statele membre trebuie să dea dovadă de oarecare voință dacă vrem ca acest lucru să funcționeze. Avem un instrument um, care are elemente pozitive, dar nu îl numim așa. Nici măcar nu este numit acest instrument în programele operaționale, tocmai ne-ați spus acest uh, lucru. Ci da, unele lucruri mai trebuie să fie evaluate, dar până la urmă despre ce vorbim este cooperarea transfrontalieră. Despre asta este vorba. Și cred că ar trebui să ne uităm la evoluțiile pe termen mediu al uh, cooperării teritoriale și al coeziunii teritoriale. Toate acestea fac parte din dezbatere, însă există și un aspect transfrontalier foarte important. Există probleme la nivel transfrontalier care pot fi rezolvate astfel. V-ați referit, de exemplu, la studenții care trebuie să treacă podul peste râu între, granița, între Germania și Polonia. Dacă mă uit înapoi uh, cu 20 de ani, pot să vă spun că este important să avem un instrument. Mulțumesc, spune doamna președinte. Îi dau acum uh, coordonator, cuvântul coordonatorului GECT din partea Comitetului Regiunilor. Poate ne va da câteva informații despre seminarul de astăzi privind uh, GECT. Aveți cuvântul, domnule Cataine. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi profita de ocazia de a vorbi italiană. Ian Al Albrecht s-a referit la multe probleme tehnice și aș dori să răspund. Există unele chestiuni politice care împiedică un succes uh, total al acestor GECT. Singurul instrument juridic existent uh, pentru autoritățile locale, un instrument juridic uh, european care permită eh, cooperarea transfrontalieră, ei bine, pare să fie supusă două viziuni eh, contradictorii referitoare la Europa. O viziune top-down, care, da, se explică pentru că este o inițiativă a Comisiei Europene și la nivel local nu exista foarte mult eh, interes, iar apoi a existat această abordare bottom-up, de jos în sus, pentru că uh, s-a dorit o abordare bazată pe inițiativa autorităților locale și dacă um, dorim asta, avem nevoie de un astfel de uh, instrument. Apoi intervin aspectele tehnice abordate în seminarul referitor la participarea GECT în programele de cooperare teritorială în Europa. Și pentru conferința de mâine aici va participa și Asociația Regiunilor Ultraperiferice. Și uh, vom discuta o serie întreagă de dificultăți, dar în spatele acestor dificultăți trebuie să nu uităm marile tematici uh, politice. Comitetul Regiunilor uh, pune accentul pe aceste mm, teme și consideră GECT ca, un instru- ca pe un instrument strategic pentru că el crește capacitatea regiunilor uh, de a participa la un proces de dezvoltare și cooperare transfrontalieră care să ia și o formă administrativă. Tocmai de aceea Comitetul Regiunilor a lansat o platformă pentru GECT care permite urmărirea punerii în aplicare a legislației naționale și oferă mai multă vizibilitate acestui instrument și, în plus, permite să se definească problemele, obstacolele și soluțiile. Platforma noastră are ca scop să uh, țină un registru al acestor GECT, pentru că toate acestea trebuie să fie uh, toate GECT trebuie să își notifice uh, crearea Comitetului Regiunilor și acest lucru este apoi publicat în jurnalul oficial. Uh, registrul ne spune că există 56 de astfel de GECT în Europa, cu 700 de autorități uh, locale și regionale din 20 de state membre. 56 este mult în, uh, în ultimii trei ani, dar nu este enorm. Trebuie să ne gândim și la aspectele pozitive, cât și la cele puțin mai degrabă negative. Uh, Asta se face sub președinția luxemburgheză, care în septembrie a lansat un proiect referitor la necesitatea de a se revizui instrumentele juridice prin care se încurajează cooperarea transfrontalieră. Iar Comitetul Regiunilor în octombrie a adoptat un aviz pe acest uh, subiect în care se vorbește despre ideea de a crea un context de reglementare mai bun. Timpul uh, nu este suficient, deci vă voi explica greutățile pe care le-a relevat uh, Comitetul Regiunilor. În primul rând, există state membre care nu uh, au aplicat uh, modificările din uh, revizuirea regulamentului din 2013, care a simplificat procedurile și care a fost rezultatul unei cooperări cu Comitetul uh, Regiunilor. Și aici doresc să-i mulțumesc lui Joachim Zeller, care la momentul respectiv a fost raportor împreună cu doamna Danuta Hübner. Și uh, împreună am lansat o cooperare cât se poate de pozitivă. Anumite țări nu uh, sunt nu, au, nu sunt de acord cu aceste modificări și nu le aplică la nivel național. Nici măcar jumătate din autoritățile naționale nu au uh, venit cu noi reglementări la nivel național în ceea ce privește GECT, GECT și ar fi trebuit să o facă din iunie anul, anul trecut există o lipsă de, de participare a GECT existente la dezvoltarea planurilor operaționale, programelor uh, operaționale. În ceea ce privește acest cadru, el este pozitiv pe de o parte, dar negativ pe de alta. Nu s-au rezolvat problema legitimității GECT în cadrul unor programe interreg. Uh, este uimitor și greu de înțeles, pentru că programul Interreg a fost creat pentru a se dezvolta cooperarea transfrontalieră, exact la fel ca și GECT. Însă, în anumite cazuri, GECT nu pot participa la programul Interreg. GECT au fost identificate ca o prioritate în uh, cooperarea transfrontalieră, dar nu numai, până la urmă, nu numai programul Interreg face probleme, există și altele, cum ar fi LIFE și COSME, care sunt controlate la nivel național și GECT nu pot participa la acestea. Există altele, precum URBACT, care nu au prevăzut posibilitatea de a finanța proiecte sub, uh, care apar um, sub îndrumarea unui GECT. Există alte programe care cooperează cu GECT, dar nu finanțează direct uh, proiecte. Am elaborat, deci, un uh, instrument care este greu de folosit și asta explică de ce succesul a fost doar parțial. În plus, GECT au o personalitate juridică unică în uh, diferitele state membre și ar trebui să fie aplicate, transpuse în legislație națională cu, deroga, cu derogări, dar această derogare nu este rareori folosită și deci uh, aplicarea este diferită în diferite state membre. În ceea ce privește GECT cu state terțe, au existat cazuri de acord cu Moldova și Ucraina, unde se prevede crearea unei structuri permanente pentru această cooperare transfrontalieră, dar nu sub forma de GECT. Aș dori să subliniez de asemenea că asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm bebelușul cu apa din copaie. Pentru că acest eject continuă să funcționeze, există experiențe interesante și acest eject cooperează din ce în ce mai bine cu autoritățile naționale. Sunt mai multe persoane implicate, mai, mult, mai multe bugete alocate și activitățile sunt prețioase. Important ar fi ca GEC să fie mai cunoscute și de autoritățile locale și regionale care nu cunosc încă potențialul acestui instrument și ar trebui ca GECT să poată să își valorifice potențialul într-o perspectivă de guvernanță la mai multe niveluri. În acest context, GECT sunt un instrument fundamental care, au fost, care a fost creat Uh, cu o mentalitate europeană. În cadrul strategiilor macro-regionale la nivel european, este posibil să se prevadă o cooperare dincolo de frontiere. Deci este vorba de libera cooperare teritorială care favorizează integrarea diferitelor teritorii și permite să avem o Europa bottom-up, de care avem din ce în ce mai mult nevoie. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Avem un reprezentant uh, și al Comisiei Europene alături de noi, domnul Alexander Ferstel. Bun. Uh, doriți să interveniți? Vă rog. Vă mulțumesc pentru un raport și dezbaterea interesantă. Direct este și rămâne un instrument important pentru noi, pentru cooperarea teritorială la nivel european și mai ales pentru programele transfrontaliere. Cred că ajută și a ajutat și în trecut uh, la implementarea programelor noastre. Dar, bineînțeles, a mers și mai departe decât atât. Atât din punct de vedere tematic, vedem că există GECT uh, uh, pentru spitale, um, programe de mobilitate și așa mai departe. În ceea ce privește aplicarea noului regulament, este prea devreme să tragem concluzii. Uh, conform regulamentului, se va, Comisia va face un uh, raport uh, înainte de august 2018. Ce putem vedea de la cele 56 Uh, de GECT existente este că instrumentul este un instrument foarte bun pentru a asigura cooperarea și coordonarea la nivel transfrontalier. Deci cred că acest transfer de la o soluție juridică ad hoc înspre uh, o soluție perenă este foarte important. În ceea ce privește viitorul, Comisia va continua să încurajeze utilizarea GECT înăuntrul și în afara programelor Interreg. Și vă mulțumesc uh, și pentru eforturile de comunicare efectuate de către Parlamentul European și de către Comitetul Regiunilor pentru a promova utilizarea acestor GECT. Mulțumesc! Doctor. Mulțumesc foarte mult, doamnă Zilmer. Sunteți gata să răspundeți la unele întrebări sau comentarii? În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru aprecierea activității noastre. Mm, s-au spus și scris uh, multe uh, despre ceea ce s-a făcut deja. Noi am vrut să ne concentrăm pe viitor și ce mai rămâne de făcut. Așa cum a spus și domnul rețelelor problemele și dificultățile sunt descrise în detaliu în raport, dar de asemenea am și subliniat experiențe și cazuri pozitive s-au, uh, a ajuns la rezultate foarte bune la unele uh, gecturi care au uh, depășit chiar uh, scopurile mm, fondurilor interreg, însă toate aceste lucruri au nevoie de timp. Aceste mm, proiecte au nevoie de suficient timp înainte de a-și atinge uh, ambițioasele obiective care stau la baza unui GECT. Atât la nivel uh, transfrontalier cât și în cooperarea internațională, este nevoie de timp, de mai multă educație, de mai multă comunicare și de mm, informații de împărțirea acestor informații și de schimb de experiențe pentru a ști mai bine care vor fi etapele ulterioare, deci în cadrul juridic al, care vizează GECT. Vă mulțumesc. Domnule Zeller, vreți să comentați? Da, un comentariu și nu mă pot abține nu este un reproș uh, față de angajații sau față de lucrătorii comisiei, uh, dar am o rugăminte către comisie. Când mai avem un raport de coeziune și dacă cooperarea transfrontalieră este atât de importantă <coughs> Uh, atunci acest lucru ar trebui să fie menționat în raportul de coeziune, nu ca la ultimul în care s-a eliminat uh, cu totul sau nici măcar nu s-a menționat, ci numai Parlamentul a subliniat apoi care există instrumentele de cooperare teritorială. Și am spus că este important pentru noi. Cred că și Comisia ar trebui să facă asta. Right. We da, aveți într totul dreptate și acest lucru a fost menționat în raportul nostru în mod serios. Încă o dată vă mulțumesc pentru această prezentare. A, vreți să mai interveniți o dată? Da, poate am putea face un raport de punere în aplicare ulterior pe acest subiect. De ce nu? E un subiect concret, informațiile există, e așa o idee. Da, ar fi un raport bun pentru viitor, într-adevăr. Haideți să vedem înainte și celelalte rapoarte pe cooperarea teritorială. Și apoi, da, vom continua cu GECT, de ce nu aici, în raportul din proprie inițiativă aici în Comisia Regii. Vă mulțumesc, poate vom continua activitatea pe acest subiect împreună, însă în orice caz, în, Comisia noastră trebuie să continuăm să monitorizăm acest proces și să uh, primim în continuare informații despre mm, acest uh, instrument și să nu uităm acest uh, aspect atunci când ne gândim la cooperarea um, teritorială. Haideți să punem și întrebări miniștilor de resort în privința acestei uh, cooperări. Vă mulțumesc tuturor pentru această discuție. Dragi domni, avem onoarea de a, aborda, de a adopta um, decizia coordonatorilor. Am avut în cursul dimineții reuniunea coordonatorilor. Hotărârile v-au fost trimise tuturor. Dacă nu aveți observații, a, s-ar părea că sunt, cel puțin din partea domnului Van Da, vă mulțumesc că am primit procesul verbal, totul e corect. Cu o singură excepție la punctul 7, aș dori să se adauge câteva informații în privința situației pe rezoluția de, care vizează simplificarea, unde se spune că coordonatorii au luat uh, notă de rezoluție și așa mai departe, de, însă se citează doar trei coordonatori care spun că n-au avut suficient timp la dispoziție. Dar e vorba PPE, uh, SN, SND și FDD uh, sunt de acord. E doar așa o, o adăugire. V-aș putea înmâna această modificare. Da, mulțumesc. Într-adevăr, așa ar lămuri mai mult uh, situația rezoluției și a discuțiilor de astăzi. Da, v-aș ruga să ne dați în scris uh, propunerea de modificare. Mulțumesc. La diverse avem ceva? Nu. Pare să că nu. Țin să vă reamintesc faptul că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc în data de 30 noiembrie, după amiaza, între orele 15 și 18.30.